Dacă aveți comentarii, vă rog să semnalați acest lucru secretariatului înainte de sfârșitul reuniunii. Dacă nu, vom considera ca fiind adoptat acest proces verbal. Acum, timpul afectat întrebărilor. Doamna Keller și doamna Sargentini ne-au trimis o întrebare pentru comisie, pentru ședința de astăzi. Înainte de a-i da cuvântul comisiei pentru răspuns, Vă reamintesc că doar autorii întrebărilor au dreptul de a interveni după răspunsul dat de comisie. Pot interveni pentru a face o scurtă întrebare, cu condiția ca aceasta să fie direct legată cu, de întrebarea în sine sau de răspunsul dat de comisie. Îi dau cuvântul reprezentantului comisiei pentru a răspunde la întrebarea adresată de domnule Keller și Sargentini. Sunt partid. Dacă.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 Merci, Vă mulțumesc, doamnă președinte. E vorba, de fapt, de patru întrebări adresate Comisiei, însă toate se referă la materiile prime. Prima întrebare. Suntem întrebați în ce fel strategia privind materiile prime, adoptată în 2008 de Comisie, și completată în 2011 printr-o a doua comunicare, deci în ce măsură aceasta ține cont de interesele și nevoile țărilor în curs de dezvoltare. Okay, uh... Cred că ar trebui să ne amintim un lucru și anume că ambele comunicări acoperă două aspecte esențiale. Deci, pe de o parte, accesul la materiile prime, un acces în condiții echitabile și aici intervine problematica industrială asupra căreia am putea vorbi pe larg. Însă intervine și un al doilea aspect și anume cel care ține de dezvoltare. E vorba de interesele și constrângerile pe care le au partenerii noștri, adică țările în curs de dezvoltare. În 2008 deja strategia a propus mai multe căi de intervenție. În primul rând să se întărească capacitățile statelor în curs de dezvoltare, un obiectiv major orizontal din politica noastră de dezvoltare, care are, bineînțeles, de-a face și cu materiile prime. În al doilea rând, Vrem să propunem să promovăm un climat favorabil investițiilor. Cerem să existe transparență în ceea ce privește exploatările miniere, printre altele, și cerem de asemenea să se stabilească un cadru juridic și administrativ eficient și, bineînțeles, și o fiscalitate adecvată. Asta uh, pentru întreprinderile miniere. E clar că sectorul minier și cel al materiilor prime era luat în considerare în politicile orizontale ale Uniunii Europene, ale Comisiei, chiar dacă acest domeniu nu era menționat ca atare. E vorba aici de respectarea drepturilor omului și aici mă refer la întrebarea 4 E clar că și în cazul acesta respectarea drepturilor omului reprezintă o regulă democratică, un principiu fundamental în cadrul cooperării noastre cu țările în curs de dezvoltare. obligațiile generale care se impun tuturor actorilor și întreprinderilor, indiferent de domeniul lor de activitate, se impun și societăților care sunt active în domeniul exploatării mineralelor, al materiilor prime, deși nu s-a spus exact acest lucru. Deci de aceea eu țin să îndepărtez orice uh, bănuială care ar putea exista. Aceste norme de drepturi ale omului sunt aplicate logic și acestui domeniu în cadrul relațiilor cu țările terțe. Acum, cea de-a doua întrebare. Suntem întrebați dacă această strategie privind materiile prime include sancțiuni împotriva țărilor terțe care doresc să restricționeze exporturile de materii prime. Vă spun că nu este cazul, nu avem o uh, astfel de situație. avem însă articolul 208 din tratat la, la strategie... Strategia nu include nicio sancțiune. E un document politic, de policy. Deci nu este instrumentul adecvat pentru a impune sancțiuni, chiar dacă am dori acest lucru. Sancțiunile se fac într-un alt context juridic, separat și independent. Deci de ce nu există sancțiuni? În primul rând, pentru că în anumite cazuri Comisia consideră că s-ar putea justifica anumite restricționări temporare însă. Asta s-a întâmplat, de exemplu, în cazul negocierilor pentru acordurile de parteneriat economic cu țările APC, ACP. Și deseori am găsit soluții temporare care să țină cont de nevoile specifice pe care le au țările partenere. Avem o atitudine foarte flexibilă în ceea ce privește exporturile, însă trebuie să vedem dacă aceste sancțiuni, ă, mă scuzați, dacă aceste restricționări sunt într-adevăr eficiente. Eu cred că trebuie să examinăm cu mare atenție cazurile specifice în care astfel de restricționări s-ar putea justifica. Noi credem, după cum am spus, că niște derogări temporare ar putea face față acestor nevoi reale. Trebuie spus de asemenea că uneori aceste restricționări sunt incompatibile cu acordurile în vigoare, fie că sunt acorduri ale OMC-ului sau bilaterale. Însă de la ține înțeles atunci când sunt încălcate acordurile în vigoare, recurgem la procedurile de soluționare a litigiilor. Proceduri prevăzute de astfel în acordurile respective. O a treia întrebare am vorbit deja despre cea de-a treia privind uh, drepturile omului, mă voi referi acum la cea de-a patra întrebare. Mă voi referi la versiunea în limba engleză. Am primit textul în engleză și cred că trebuie să fim foarte preciși în ceea ce privește acest al patrulea element. Având ca scop crearea unei piețe libere, nereglementate și nerestricționate și uh, eliminarea regulamentelor și taxelor în țările în curs de dezvoltare. Deci, având acest scop, cum poate strategia respectivă să respecte totuși principiile unei coerențe a politicilor pentru dezvoltare? Eu cred că, din păcate, aici există o neînțelegere în legătură cu conținutul și obiectivul acestei comunicări. Eu cred că nu se spune nicăieri că obiectivul este să se creeze o piață liberă, nereglementată și nerestricționată. Ah, uh, Le besoins de m'attarder sur les conclusions. Trebuie să ne dăm seama că aici s-au tras niște concluzii părtinitoare, incorrecte. Doamnă Keller. I would like to come back on the... Aș vrea să, refi, să revin la sancțiuni și la restricționări. Ați spus că aceste restricțiuni le pot fi justificate în mod temporar în anumite cazuri. Ne puteți specifica anumite situații în care credeți că s-ar justifica astfel de restricționări? Și de asemenea, la ce vă gândiți când vorbiți de restricționări sau sancțiuni? Deci chiar dacă asta nu apare în acest document strategic. Deci la ce vă gândiți și când sunt acestea justificate? Două minute numai. Mulțumesc, doamnă președinte. Exemplu concret, pentru că euh, îmi este arrivé de travailler. Vă voi da un exemplu concret. Negocierea pentru acordul de parteneriat economic cu țările din Africa Australă, țările SADEC. o situația la negocieri. Noi am acceptat în mod temporar, deoarece acordul nu a fost semnat. Deci am acceptat anumite ipoteze pe care le-am considerat ca fiind întemeiate. Deci se vorbea fie de uh, impozitarea exporturilor, de anumite taxe la exporturi sau de anumite limitări cantitative sub o formă care urma să fie negociată care s-ar justifica prin niște măsuri, uh, prin s-ar uh, justifica prin faptul că trebuie încurajate noile investiții, că avem aici o ramură a economiei care începe să, să funcționeze. Însă această stare de uh, început a industriei respective nu durează decât câțiva ani. De asemenea, în ceea ce privește mediul înconjurător, noi am fost gata să ascultăm anumite argumente care se referă la anumite restricționări privind exporturile uh, care se justifică prin uh, anumite considerente de protecția mediului. Cele două ipoteze nu au fost oficializate printr-un tratat parafat și semnat, Iată însă două ipoteze, două exemple care se referă la noile uh, investiții, noile industrii și la mediul. Deci două exemple. Vă mulțumesc. Ceea ce privește comunicarea președintei, comunicările președinte. Ar vrea să evoc evenimentele tragice din Japonia de la Fukushima și să mă refer și la riscurile pe care, cu care se confruntă întreaga populație mondială. Mă gândesc acum la persoanele extrem de curajoase din Japonia, la populația japoneză, mă gândesc la cei care cu mult curaj încearcă să facă față evenimentelor. Știm că în reactorul 3 există plutoniu și știm cât de greu se degradează această substanță. Fi nevoie de zeci de mii de ani pentru degradarea plutoniului. Uniunea Europeană acum trebuie să ia inițiative în ceea ce privește centralele nucleare europene pentru a putea croti populația locală. De asemenea, în Libia se desfășoară niște evenimente foarte grave. Și de data aceasta, cred că noi ar trebui să anticipăm nevoile pe care le are populația de acolo și trebuie să fim uh, pregătiți. Și uh, salut de asemenea comunicatul de presă făcut de domnul Görens. Ar vrea să știu dacă există anunțuri din partea Comisiei Europene. Da, foarte pe scurt, două lucruri doar. Vreau să vă informez în legătură cu organizarea EFCO. Cred că suntem acum pe ultima sută de metri. Comisia va aproba noua organigramă spre sfârșitul acestei luni și după ce Comisia va adopta acest document, uh, va fi comunicat. În ceea ce privește inițiativele politice, următoarea comunicare a Comisiei va fi raportul privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene numit Accountability and Monitoring. Raportul obișnuit pe care îl facem în aprilie, lansat la la Port Monterey în legătură cu Uniunea Europeană. Un raport care va fi foarte important anul acesta, deoarece va constitui și baza raportului pe care Consiliul European îl va face asupra asistenței oficiale pentru dezvoltare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Punctul 7 acum. Proiectul de raport privind Uh, viitorul sprijinului bugetar acordat de UE țărilor în curs de dezvoltare. Știți că e vorba de reacția noastră la o carte verde. După perioada de vacanță știți că vom avea și o comunicare pe marginea acestui subiect. Noi suntem, am fost sesizați de Comisie de Fond pentru a întocmi raportul Parlamentului. Colegul nostru, domnul Gărens, este raportorul la acest Uh, raport. Îi dau cuvântul domnului Görens, care ne va prezenta proiectul de raport. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am mai discutat despre sprijinul bugetar, uh, iar astăzi o să vă prezint în același timp cu raportul oral o versiune scrisă temporară, provizorie, care cred că a fost tradusă în toate limbile de muncă. Aveți, deci, uh, acest document la dispoziția dumneavoastră. Eu, unul, sunt uh, împotriva unor propuneri de rezoluție prea lungi, dar, uh, până la urmă, asta este munca parlamentară și nu putem să controlăm noi lungimea documentelor, dimensiunea documentelor. Iată de ce aș vrea uh, oral să vă prezint mai limpede acest subiect. Să începem, deci, cu aspectele negative. Dacă vă amintiți, în cadrul primei mele prezentări, am pus accent pe îngrijorările exprimate în ceea ce privește sprijinul bugetar. Eu cred că așa trebuie să procedăm, fiindcă sprijinul bugetar nu se bucură de unanimitate în statele membre. În egală măsură am avut ocazia de a pune accentul pe o oarecare ambivalență a statelor membre, fiindcă, pe de o parte, acceptă să dea mandat comisiei pentru a transfera banii pe care îi încredințează sub formă de, fonduri, de fond european de dezvoltare. Deci acceptă ca Comisia să folosească acest, acești bani uh, sub formă de sprijin bugetar, dar aceste țări care dau acest mandat comisiei nu, partic- nu, uh, nu practică sprijinul bugetar la, ei, la ele acasă. Deci putem uh, să le arătăm printr-o astfel de mișcare celor uh, organismelor de control că facem un anumit lucru și că ne arătăm toleranți, dar în momentul în care răspunderea este pe umerii noștri, ne arătăm foarte stricți. Eu cred că acest comportament stă la baza ambivalenței pe care am descoperit-o la, stat, la unele state membre. În al doilea rând, sprijinul bugetar, știm cu toții ce înseamnă, este vorba de transferuri de fonduri nu prin deblocări, prin programe și proiecte specifice, specifice uh, ci uh, la nivel bancar către beneficiari. Aici se acceptă um, condițiile existente, iar, pe de altă parte, în momentul în care există o problemă în ceea ce privește deblocarea fondurilor, în acest caz, ei bine, toate fondurile care uh, sunt folosite în cadrul sprijinului bugetar sunt puse sub semnul întrebării și uh, în momentul în care este vorba de un uh, ajutor semnificativ la, pentru PIB-ul uh, țării beneficiare, există riscul unor dezechilibre macroeconomice și un risc de întrerupere a investițiilor în sectoarele sociale de bază. Iată, deci, cele două mari îngrijorări care sunt ridicate de participanți dar uh, aspectele pozitive sunt din belșug. Sprijinul bugetar uh, rămâne un instrument foarte puternic de a promova dezvoltarea și capacitatea de dezvoltare uh, indigenă a țării beneficiare, fiindcă dorește eradica, eradicarea sărăciei, iar în acest context este foarte important, este indispensabil ca țările partenere din Sud să aibă capacitatea de a fi ele însele un actor important, chiar singurul în ceea ce privește dezvoltarea, dezvoltarea lor. Noi putem să însoțim, să oferim un ajutor în acest proces, dar nu putem să ne asumăm noi rolul care revine partenerilor noștri. pentru a spulbera aceste îngrijorări pe care le-am menționat, cred că trebuie să avem o abordare dinamică, care, din punctul meu de vedere, este una foarte judicioasă. Este vorba despre un pariu pentru viitor, pentru țările donatoare, iar pentru cele beneficiare, beneficiare este, este o ocazie de a se implica solid în dezvoltarea lor, uh, în dezvoltarea capacităților de mm, organizare a finanțelor publice, de gestionare a finanțelor publice, precum și un angajament în același timp de a se implica într-un, de a implica societatea civilă în această dezvoltare și uh, parlamentarii țării beneficiare. Din punctul meu de vedere, acest lucru ar trebui să aibă două consecințe. Cei care se ocupă uh, de executare a sprijinului bugetar în țara beneficiară ar trebui să aibă același nivel de cunoștință în ceea ce privește uh, raporturile de parteneriat cu țările din Nord. Deci e vorba de comisie aici. Concret, acest lucru înseamnă că acordurile încheiate între comisie și țările beneficiare ar trebui să fie accesibile tuturor celor care Uh, sunt implicați, este vorba aici de parlamentari. Acest lucru înseamnă, în același timp, că și noi, în calitate de parlamentari europeni, ar trebui să putem uh, avea acces la aceleași informații, fiindcă uh, altfel controlul devine aleatoriu, ceea ce nu ar fi nici în interesul Comisiei, nici în interesul nostru. Deci, promovându-se controlul parlamentar, având o mai mare implicare a societății civile și a Parlamentului, cred că în acest fel am avea tot ce ne trebuie pentru a câștiga acest pariu în ceea ce privește viitorul. Acest pariu pus de această abordare dinamică are un mare avantaj. Dacă uh, pachetul este bine controlat, bine pus la punct, putem avea o îmbunătățire netă a capacității de absorpție și de gestionare a țărilor din Sud. Spun acest lucru fiindcă este vorba despre un model care poate și să aibă, să aibă succes, dar și să eșueze, dar și la noi, la nivel european. Este vorba de acest pariu pe care l-am făcut noi și în cadrul Uniunii Monetare și Economice. În unele țări pariul a fost câștigat, în alte țări pariul a fost pierdut. Dacă, câști, dacă pierdem, vina poate să fie a țărilor beneficiare, dar poate în același timp să fie și un concurs de împrejurări nefericite pus în mișcare de criza economică și financiară pe care o traversăm. Deci nu putem să tragem acum învățăminte, nu avem ce învățăminte să dăm, fiindcă noi nu suntem infailibili, dar uh, acest trebuie, dar uh, putem să tragem un singur învățământ și anume că trebuie să fim foarte prudenți în ceea ce privește acest instrument și modul în care îl folosim. Ceea ce înseamnă, în egală măsură, că trebuie să ne asigurăm că mijloacele de control intern sunt îmbunătățite uh, în ceea ce privește țările donatoare, dar și țările beneficiare. Această abordare dinamică ne permite să împăcăm într-un fel, uh, să soluționăm într-un fel slăbiciunile din țara beneficiară și să-i permitem acestea să se apropie încet, încet de centrul său de dezvoltare, iar din acest punct de vedere, cred că avem cu toții interesul de a încuraja Comisia Europeană să aleagă această direcție. Cu toate acestea, unele țări sunt excluse din cauza acestor slăbiciuni pe care le cunoaștem, dacă acestea sunt, sunt prea semnificative, atunci sprijinul bugetar nu mai are niciun sens. Iar aici apar două probleme. Pe de o parte, trebuie să hotărâm noi și să decidem cu uh, severitate situația țării beneficiare, iar pe de altă parte, dat fiind că este vorba de țări a căror guvernanță este foarte slabă, Acestea sunt țările cel mai cele mai puțin dezvoltate, iar uh, populația este afectată odată de situația foarte proastă de, la, de start și de lipsa de perspective de cooperare la nivel internațional. Și întotdeauna țările uh, care sunt excluse, deci în aceste țări, populațiile sunt ținute ostatice pur și simplu dar asta în încercarea noastră de a asigura că acest instrument este um, fiabil și transparent. Iată de ce doream să vă spun eu. Sprijinul bugetar însă nu reprezintă o schimbare de paradigmă și nici nu înseamnă o punere sub semnul întrebării a achiului. Pentru reușită trebuie să avem întrunite condițiile prealabile este vorba de respectarea angajamentelor um, din cadrul consensului european în ceea ce privește dezvoltarea. Uh, nu putem să schimbăm procentul de 0,7, nu putem să, face, să luăm măsuri numai de um, suprafață, uh, să nu aruncăm totul peste bord uh, acum. Iată de ce am vorbit despre mai multe puncte critice, le-am amestecat puțin. Este vorba de puncte critice care până la urmă sunt compensate de avantajele pe care ni le oferă sprijinul bugetar. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare eh, reacțiile colegilor mei. Mulțumesc, domnul Guerrero. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, eh, domnule Görens, pentru raportul pe care îl pregătiți în ceea ce privește sprijinul bugetar. Sincer să fiu, um, în ultimul timp, această chestiune joacă un rol important în ceea ce privește dezbaterea noastră cu privire la politica de cooperare și, efect, și afectează activitatea instituțiilor noastre. Astăzi discutăm raportul domnului Görens, iar uh, la următoarea um, întrunire parlamentară mixtă cu statele ACP de la Budapesta, vom uh, analiza un alt raport privind, uh, privind sprijinul bugetar pe care o să-l întocmesc eu în numele acestei comisii. Comisia dorește să sprijine um, ponderea sprijinului budget, să mărească ponderea sprijinului bugetar. Iată de ce această chestiune joacă un rol hotărător în dezbaterea noastră și um, face parte din subiectele de dialog cu țările beneficiare. Domnul uh, raportor a spus pe bună dreptate că la ora actuală există o dezbatere în desfășurare, avem foarte multe studii întocmite, dar și, și la Parlament în ceea ce privește uh, punctele pro și contra a sprijinului bugetar ca instrument de cooperare. Este limpede că, în linii mari, se întrunește un acord în ceea ce privește faptul că aspectele pozitive sunt mult mai importante decât cele negative, iar aspectele negative reprezintă riscuri care trebuie evitate și uh, putem să facem acest lucru, iar uh, astfel nu trebuie să periclităm punerea în aplicare a sprijinului bugetar. Sunt de acord cu ce spune domnul Görens în raportul domniei sale. Cred că majoritatea membrilor acestei comisii înțeleg faptul că sprijinul bugetar nu ar trebui să facă obiectul prea multor uh, precondiții și nu ar trebui să fie influențat nenecesar de reguli politice și economice. Uh, trebuie să existe un dialog politic între donatori și beneficiari iar în cadrul acestui dialog putem să facem cu toții eforturi pentru a stabili priorități care, până la urmă, vor trebui să fie consolidate de către țări, să fie aplicate de către uh, țările donatori prin sistemul de credite. Dar, până la urmă, cum spuneam, trebuie să avem un dialog politic care să ducă la stabilirea acestor, acestor priorități. Iar, în egală măsură, uh, vor exista și criterii de evaluare. În egală măsură, ar trebui să, ca, sprij, ca sprijinul bugetar să fie structurat în mod eficient. Acest lucru înseamnă că trebuie să sprijinim țările beneficiare la nivel instituțional și să le ajutăm să uh, înființeze administrații și sisteme de gestionare a acestor fonduri, fonduri și um, um, societatea civilă trebuie să își aducă contribuția aici. Avem nevoie de controle efectuate de Parlamentul European. Voi reveni la acest aspect mai târziu. Deci, cum spuneam, nu foarte multe condiții, nu prea multe condiții. Avem nevoie de dialog politic pentru a stabili priorități și pentru a stabili criterii de evaluare. Avem nevoie de consolidarea capacității instituționale. Iată aspectele principale. Aș dori să ridic niște chestiuni eh, la care se face referire în raport, dar care ar putea să fie schițate mai bine cu ajutorul membrilor comisiei noastre. În primul rând, este vorba despre o abordare treptată. Domnul Görens eh, ne-a vorbit despre acest lucru deja. Una dintre reținerile exprimate este faptul că se va schimba major politica noastră de cooperare. Ne, vor, uh, ne vom uh, schimba atitudinea și toate eforturile noastre vor fi canalizate către sprijinul bugetar. Asta spun unii, dar lucrurile nu trebuie să stea așa. Noi trebuie să consolidăm treptat sprijinul bugetar, asta în primul rând, iar această uh, consolidare treptată trebuie să meargă mână în mână cu ce am spus mai devreme. Este vorba despre consolidarea concomitentă a eforturilor țărilor beneficiare. Este vorba despre o introducere treptată a acestui sprijin bugetar. În al doilea rând, compatibilitatea. Ce înseamnă? Acest lucru înseamnă că sprijinul bugetar nu va înlocui alte forme de asistență și uh, nu le va scoate, nu va scoate de pe scenă alte forme de asistență. Toate aceste instrumente trebuie să fie compatibile instrumentului de sprijin bugetar și trebuie să facem eforturi pentru a asigura o mai bună compatibilitate și o mai bună coordonare în a, între aceste instrumente de asistență și sprijinul bugetar. În al treilea rând, generalizarea acestei sarcini distribuția sa uh, la nivel general. S-a spus că la nivelul Uniunii Europene nu ar trebui să se extindă sprijinul bugetar în conformitate cu unii parametri, iar pe de altă parte statele membre trec pur și simplu peste această politică și închid ochii în fața acestor principii. În al patrulea rând, trebuie să avem priorități foarte clare. Uh, chiar dacă țările beneficiare um, s-ar putea să își stabilească singură prioritățile, trebuie să stabilim un dialog cu aceste țări pentru a concluziona, să spunem că faptul că educația, sănătatea și eradicarea sărăciei sunt principalele priorități uh, asupra cărora ar trebui să se concentreze sprijinul bugetar. Conchid vorbind despre rolul parlamentelor. Așa cum și noi dorim să jucăm un rol din ce în ce mai hotărător în ceea ce privește politica de cooperare la nivel european, în același fel ar trebui să facem un efort pentru a convinge parlamentele naționale ale țărilor beneficiare de faptul că e nevoie să uh, ofere asistență în ceea ce privește stabilirea priorităților, a monitorizării acestora și nu numai. Aceste parlamente ar trebui să joace un rol central. Deci, sunt întru totul de acord cu ce spune domnul Gărânț, cu ce a spus domnul Gărânț și v-am uh, prezentat uh, aceste idei pentru plăcerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Neusser. Äh, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will es kurz. Vă mulțumesc, domnul, doamnă președinte. Voi fi foarte succint. Raportul domnului Görens este unul foarte bun, atât din punct de vedere al conținutului, cât și din, modul, din punctul de vedere al abordării. Acest raport, uh, practic, tratează o serie de îngrijorări pe care le au uh, Parlamentul European, dar și statele membre. Uh, Cred că în ceea ce privește sprijinul bugetar trebuie să înțelegem cu toții mult mai bine acest concept. În momentul în care discutăm cu colegii din Comisia pentru Bugete, ne dăm seama că aceștia nu înțeleg neapărat foarte bine ce ne dorim noi să uh, se afle dincolo de conceptul de sprijin bugetar. Uh, Câteva comentarii factuale. La punctul 5, domnul Gheorens vorbește despre societatea civilă și despre parlamentele naționale care trebuie să fie implicate în discuții. Acum suntem la finele discuțiilor cu privire la dialogul consolidat. Acolo uh, autoritățile locale primesc o importanță majoră și ele trebuie să fie menționate în acest context, după părerea mea, tocmai uh, pe baza acestor discuții. La punctul 14, domnul Görens spune că dorim uh, o cooperare mai strânsă între statele membre și, de asemenea, o co- cooperare mai strânsă între state membre și Comisie. În momentul de față ne dăm seama că nu avem la nivel european o politică externă comună. Vedem asta în momentul în care ne amintim de discuțiile cu privire la Libia. Uh, și, tocmai pornind de la acest fapt, uh, e evident că o cooperare mai solidă între statele membre și Comisie este necesară. Încă un uh, comentariu. Antevorbitorul meu spunea că toate acestea pot fi realizate doar pe baza dialogului. Cred că putem cere puțin mai mult. Putem să asociem condiții sprijinului bugetar, însă în același timp, trebuie să clădim structuri eh, democratice și să dezvoltăm parametrii pe, gaz, pe baza cărora să putem spune că, într-adevăr, sprijinul bugetar a dus la îmbunătățirea eh, structurilor democratice, dar și a respectării drepturilor omului. Există o curte de conturi care controlează eh, Parlamentul și, uh, de asemenea, acest aspect trebuie să fie inclus aici. Însă, domnule Gheorinț, vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport, vă mulțumesc pentru modul în care ați reușit să reuniți aici toate temerile exprimate de europarlamentari, dar și de către statele membre. de Urez bun venit uh, grupului de tineri liceeni din Luxemburg, invitați de domnul Gheorinț. Bine ați venit și dau acum cuvântul domnului Berman. Alors, bienvenue aux luxembourgeois. Bun venit luxemburghezilor, urez și eu. E foarte bine că ați trecut uh, pe aici să ne vedeți în mediul nostru natural. O să vorbesc engleză, cer scuze. Aș dori să fac câteva remarce privind sprijinul bugetar. Eu uh, sunt raportor la Comisia pentru Control Bugetar privind acest uh, subiect și, și tocmai astăzi am pus la punct proiectul nostru de raport care se bazează pe un raport al Curții de Conturi. Iar um, cred că trebuie spus faptul că raportul Curții de Conturi este, după părerea mea, foarte critic la adresa uh, politicii actuale a Comisiei cu privire la sprijinul bugetar. Constatările curții de conturi arată faptul că principalele riscuri nu uh, sunt analizate suficient în uh, cadrul procedurilor comisiei. Cele două riscuri principale sunt următoarele. Faptul că banii ajung unde nu trebuie, riscul fiduciar, iar al doilea risc, uh, ca banii să fie folosiți pentru proiecte care însă să nu dea niciun rezultat. Iar aceste două riscuri, cum am spus, nu sunt analizate suficient. Uh, procedurile trebuie să se schimbe și să includă indicatori măsurabili, iar rezultatele ar trebui să fie cuantificabile și numai atunci vom putea spune că acest instrument al sprijinului bugetar are un efect real și măsurabil. O altă problemă este faptul că Comisia are o abordare dinamică. Ce înseamnă acest lucru? Pentru, ca, pentru a fi eligibil, pentru a fi eligibilă, țara trebuie să aibă o oarecare, un oarecare nivel de bună guvernanță, de, de finanțe publice solide, gestionare solidă a finanțelor publice. Toate aceste lucruri sunt foarte importante, dar Comisia consideră că unele țări sunt pe drumul cel bun către guvernanță publică și așa mai departe. Deci se îndreaptă în direcția cea bună. Iar aceste țări care sunt în direcția cea bună, care se îndreaptă către um, aceste aspecte, trebuie să fie și ele eligibile. Ceea ce înseamnă că dintre cele 30 de țări care se bucură de sprijinul bugetar la ora actuală, 12 țări registrează rezultate foarte proaste în ceea ce privește indicele de corupție, care se măsoară anual. Sub 3 pe o scară de până la 10. Dacă așa stau lucrurile și dacă Comisia este convinsă că acest instrument este o măsură potrivită și în aceste țări, atunci e nevoie de o monitorizare mai strictă și mai transparentă în aceste țări și e nevoie să existe personal eh, suficient în cadrul delegațiilor europene în aceste țări înainte de a desfășura acest uh, instrument în țări cu un risc fiduciar atât de ridicat. Nu putem să acționăm altfel și uh, încă câteva aspecte, dintre care uh, următorul. Bineînțeles, avem nevoie de un dialog politic uh, solid cu țările beneficiare, iar sprijinul bugetar ne uh, permite mai mult decât alte instrumente care sunt legate de proiecte, mai mult decât activitatea noastră cu ONG-urile, ne permite deci mai mult. Ne permite să ne implicăm într-un dialog politic foarte puternic cu Uh, guvernele. Bun, toate bune și frumoase, dar după aceea avem nevoie și de o hotărâre și de o voință politică foarte puternică pentru a avea o abordare unită la nivelul statelor membre și la nivelul Comisiei, cu toți împreună, fiindcă doar, a, doar așa va putea Uniunea Europeană să aibă de câștigat de pe urma plus valorii statelor membre, celor 27 de state membre și a Comisiei Europene și uh, ponderea, greutatea politică posibile pe care ar aduce această unitate. Hotărârea și voința de a juca un rol politic atât de puternic e greu de găsit. Statele membre fac ce doresc, uh, sunt gata să coordoneze, dar nu sunt gata să fie coordonate și să dea dovadă de o poziție atât de unitară. Iar acest lucru trebuie să se schimbe dacă ne dorim ca sprijinul bugetar să fie un instrument eficient așa cum ne dorim noi. Sunt uh, de acord uh, cu ce spune domnul raportor și anume că acest instrument este unul foarte valoros, fiindcă are potențialul de a uh, spori um, simțul răspunderii ale statelor membre și nevoia unui control mai sporit uh, din partea Uniunii Europene și implicarea societății civile în aceste țări. Acest lucru este foarte important, dar mai sunt și alte aspecte de care trebuie să ținem cont înainte ca acest instrument să fie atât de valoros cum poate să fie. Cred că e nevoie să mai îmbunătățim lucrurile pe aici, pe acolo și trebuie să facem acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Doamna Levin are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Kerens, vă mulțumesc foarte mult pentru raportul dumneavoastră. Nu sunt un expert în ceea ce privește sprijinul bugetar, însă cel puțin discuția de până acum a fost foarte interesantă din punctul meu de vedere. Sunt de acord cu temerile exprimate de domnul Berman. Și Consider că unele dintre elementele prezentate de domnul Gören sunt uh, neclare și trebuie să fie specificate mai clar. În primul și în primul rând, condițiile pentru statele care sunt eligibile. Da, e clar, din punctul meu de vedere, că aceste condiții sunt necesare. Mă tem însă că aceste condiții reprezintă, de fapt, un fel de obligații dictate de către uh, femei în ceea ce privește liberalizarea piețelor, exporturile, importurile, fiscalitatea, etc. Dacă acestea sunt condițiile, atunci cred că ar trebui să ne gândim mai mult la ele. În al doilea rând, uh, transparența. În cazul în care banii ajung direct la bugetul național al statelor beneficiare, atunci ne confruntăm cu o problemă legată de transparență. Din câte știu eu, printre criticii care uh, critice acestui sprijin bugetar planează un fel de temere conform căreia, chiar dacă banii sprijinului bugetar ajung uh, la educație, sănătate, etc., există un fel de marjă de acțiune lăsată uh, guvernelor uh, beneficiare de a folosi aceste fonduri și în alte scopuri, precum scopurile militare, etc. Deci se pune problema modului în care putem să controlăm transferurile de fonduri către aceste state. Uh, Cred că implicarea societății civile, autorităților locale și de asemenea a parlamentelor naționale și a ONG-urilor în aceste discuții este foarte, foarte importantă. Dacă e într-adevăr, dacă ne dorim într-adevăr să eliminăm posibilitatea corupției. După cum spunea domnul Berman, deja multe dintre statele care prim, primesc sprijin bugetar în momentul de față uh, au întrunit uh, un indice de corupție foarte, foarte jos, în orice caz, foarte, foarte scăzut. În orice caz, situația din aceste state beneficiare nu este roz. Vă mulțumesc. Domnul Deva. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ca de obicei, domnul Gheorenț a reușit să creeze un raport foarte, foarte bun un raport care trebuie să țină cont de constrângerile stabilite de către Comisie și Parlament în ceea ce privește sprijinul bugetar. Doamnă președinte, cred că noi cei uh, care discutăm permanent uh, politica de dezvoltare a Uniunii bugetare, ne confruntăm cu o problemă și anume, Comisia nu ne spune doar câți bani a cheltuit, ci ne spune acum și care sunt rezultatele acestor investiții. Da, problema e că e dificil uh, să evaluăm aceste uh, rezultate într-o, uh, într-o formulă cât se poate de clară. Comisia a cheltuit circa 200, 29 de milioane de euro într-un anumit stat. Uh, Însă, în momentul în care vine vorba despre întrebări de genul care sunt rezultatele palpabile ale acestor uh, transferuri de fonduri, nu se știe exact. Comisia nu ne poate răspunde într-o manieră cât se poate de concretă. Nu trebuie să Uh, oferim fondurile contribuabililor noștri fără a avea înainte de toate niște metodologii și instrumente cât se poate declare care pot măsura rezultatele obținute de pe urma acestor uh, uh, tipuri de sprijin bugetar. Asta în primul rând. Avem nevoie de astfel de instrumente. În al doilea rând, sprijinul bugetar nu creează noi facilități în state. Une, în unele state nu există o problemă a banilor. Statele nu sunt, nu sunt sărace din pricina faptului că nu au uh, bani, spre exemplu Nigeria, ci uh, în acest uh, stat există deficiențe la nivelul structurilor administrative, politice, etc. Însă nu există o problemă legată de uh, fonduri. Noi oferim uh, bani unor state beneficiare pornind de la pre- premisa că sărăcia de acolo domină din pricina lipsei ba- banilor. Nu, nu e corect. Aceste state sunt de cele mai multe ori sărace pentru că nu știu cum pot sprijini educația, cum pot sprijini sănătatea, cum pot combate uh, sărăcia, cum pot crea o economie funcțională. Prin urmare, oferirea sprijinului bugetar este încă o manieră a Uniunii Europene de a cheltui bani fără a crea, într-adevăr, capacitățile necesare. În al treilea rând, uh, sprijinul bugetar, din păcate, sprijină corupția, pentru că nu cred că Comisia poate calcula, într-adevăr, dacă modul în care uh, corupția are un efect asupra cheltuirii acestor fonduri primite din exterior. Dacă sunt un stat care primește bani din afară pentru educație și sănătate, dar în același timp eu, în calitate de stat, îmi dau seama că am mai degrabă nevoie de, de arme sau tancuri, mai știu eu ce, nu pot să fac nimic altceva decât să folosesc uh, banii primiți din partea Uniunii Europene uh, să și uh, să folosesc aceste fonduri pentru scopurilor, scopurile mele. De fapt, lucrurile se întâmplă în următorul fel. Uh, la bugetul național se alocă într-o primă fază anumite fonduri către diferitele domenii esențiale, precum sănătate, educație și mai știu eu ce, dar după aceea vin banii din exterior care sunt alocați într-adevăr acestor domenii, făcând ca toate angajamentele uh, bugetelor naționale destinate respectivelor domenii să fie mai apoi direcționate înspre uh, Uh, um, sporirea capacităților uh, militare, etc. Uh, din păcate, aceste tertipuri nu sunt măsurate de către instituțiile europene. Nu există mm, instrumentele și metodologia necesară E clar că relația dintre instituțiile donatoare și statele beneficiare nu este nici pe departe una, uh, una transparentă, așa cum ne-am dorit noi. Din păcate, lucrurile mai au multe, mai trebuie să se îmbunătățească mult. Domnul Tirolia, mulțumesc. Vă felicit pentru calitatea prezentării. Eu cred că foarte mulți dintre noi suntem de acord cu această modalitate de canalizare a asistenței. Se face un diagnostic complet, se vorbește despre îmbunătățirile necesare, însă lipsesc niște măsuri esențiale, cum ar fi descentralizarea bugetară, generalizată sau sectorială. Foarte mulți actori din acest domeniu al dezvoltării în ultima vreme atrag atenția asupra acestui lucru. Fondurile de la asistența bugetară nu ajung decât rare ori la nivelul local și astfel teritoriile nu se dezvoltă. Deci guvernarea e indispensabilă pentru orice strategie de dezvoltare și din această perspectivă autoritățile locale și, locale și regionale trebuie să joace un rol central. Trebuie să ei au o viziune teritorială a nevoilor, știu ce trebuie pentru comunitățile respective în domeniul educației, sănătății. Și de aceea eu cred că ar trebui să se aloce direct fonduri uneori autorităților locale și regionale în țările în curs de dezvoltare și voi face un amendament în acest uh, sens. Vă mulțumesc, domnul Martinez. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să-l felicit pe domnul Görens și domnul Deva, la felicitat, dumnealui e de dreapta, eu sunt de stânga, îl felicit și eu, iar astfel tinerii din Luxemburg vor vedea cât de larg este sprijinul de care se bucură domnul Gărăs, și la stânga și la dreapta. E un raport foarte interesant, pe o temă despre care tot discutăm de zeci de ani. Nu am multe de adăugat la ce au spus colegii. Eu unul am fost întotdeauna pentru asistența bugetară, deși înțeleg pericolele denunțate deja acum 40 de ani. Se vorbea de biberonizare, adică dai cu biberonul. Așa cum un bebeluș se obișnuiește cu biberonul, dacă iei biberonul, ajunge să moară, deoarece nu mai caut alte surse de hrană. Deci am putea provoca și noi o astfel de situație. Anumite state se obișnuiesc să-și administreze cheltuielile de funcționare cu acești bani din asistență, fără să caute niște căi de autosuficiență și de, de autodepășire. E un fenomen bine studiat, e un fenomen care ar trebui să ne facă pe noi atunci când oferim asistență bugetară, să spunem care sunt aspirațiile noastre. Deci în niciun caz noi nu trebuie să obișnuim aceste țări să supraviețuiască de pe urma acestei asistențe bugetare care le vine din exterior. Aș avea acum câteva comentarii, câteva comentarii au fost făcute și de doamna Loving. Și pe mine mă îngrijorează faptul că printre criterii apare și nevoia de a se ajusta la anumite acțiuni fie consiliate, fie chiar impuse de anumite entități, cum ar fi Fondul Monetar Internațional. Și ultimul comentariu. Mă voi referi la paradoxul prin care am trecut noi aici timp de câțiva ani. Ne-am străduit ca toate programele de cooperare uh, să fie gestionate de țările respective. Acestea să hotărască unde au nevoie de ajutor și cum. Însă am, ne-am confruntat cu un paradox și anume aceste țări care își exercitau suveranitatea și principiul lor de autonomie, deci am văzut că de multe ori prioritățile lor nu coincid cu cele pe care le credem noi uh, potrivite pentru ei. Și bine, atunci vedem că punem la îndoială acest principiu al autonomiei lor în gestionarea proiectelor. Și cum spunea colegul Enrique Guerrero, trebuie căutate soluții prin dialog, uh, noi trebuie să înțelegem care sunt prioritățile lor și eventual să le sugerăm exigențele pe care le au cetățenii noștri, deoarece la urma urmelor ei finanțează aceste programe. Enrique vorbea de trei sau patru puncte asupra cărora suntem de acord, cum ar fi educația, sănătatea, eradicarea sărăciei, însă mai era un element pe care nu îl indica el și care e fundamental și anume asistența acordată agriculturii de subzistență. Când discutăm cu țările ACP, vedem ce priorități ne prezintă ei. Sunt interlocutorii și partenerii noștri și vedem că, practic, Niciuna dintre aceste țări nu vorbește de agricultura de subsistență, însă vedem cu toții cât de mult se deteriorează capacitățile lor de uh, a produce. Deci de aceea cred că ar trebui să menționăm și acest criteriu, asistența pentru agricultura de subsistență. Deci când le spunem partenerilor noștri, da, e importantă, bineînțeles, sănătatea, educația, însă în același timp ar trebui să le spunem că E foarte important de asemenea să poți produce, să ai o producție agricolă care să vă permită să supraviețuiți. Deci mie mi se pare o prioritate foarte importantă. Deci atât am avut de spus, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru atenție. Domnul Cortez Lastra. Sí, gracias, presidenta. Vă mulțumesc. În primul rând, ar vrea să-i mulțumesc și eu raportorului, domnului Gărâns, pentru propunerea de, pentru proiectul de raport. Da, asistența bugetară are mare importanță. Și, așa cum au spus mai mulți colegi, asistența bugetară se face mai ales um, legătură cu agenda de eficiență a asistenței și atât donatorii cât și cei care primesc asistența uh, sau uh, și-au luat angajamentul de a respecta anumite principii. Asistența bugetară înlesnește leadership-ul acestor țări, dialogul politic în funcție de nevoile lor. De asemenea, se reduce fragmentarea asistenței, uh, birocratizarea și costurile de tranzacții. Și de asemenea se permite o aliniere a contribuțiilor donatorilor cu nevoile stabilite de țările care primesc această asistență. Un alt aspect uh, pe care îl împărtășesc cu colegii în ceea ce privește asistența bugetară e faptul că trebuie mai mult control uh, parlamentar asupra bugetului și de asemenea trebuie consolidat controlul pe care îl exercită societatea civilă în ceea ce privește această asistență bugetară. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului José Correra Nunes de la Comisia Europeană Vă rog să vă exprimați pe scurt. Îl rog și pe domnul Gărăs de asemenea să fie subțin, deoarece am depășit cu mult timpul acordat acestui uh, raport. Vă mulțumesc. Voi fi subțind, deoarece de câteva luni de zile deja tot vorbim despre asta, din momentul în care am început lucrările la Cartea Verde. Uh, fost un dialog foarte rodnic în cadrul uh, cărții verzi am putut integra niște recomandări foarte importante ca urmare a chestiunilor ridicate de Cartea Verde și acum, după cum a spus și dumneavoastră, lucrăm la redactarea comunicării privind asistența bugetară. Deci aceste discuții de astăzi uh, vor contribui la eforturile noastre. Da, îmi notez sugestiile dumneavoastră și aș vrea acum să mă refer la câteva lucruri. În primul rând, discuțiile privind condiționalitatea și uh, răspunderea națională și preluarea acestor politici. De la consultările privind Cartea Verde am discutat pe larg despre toate acestea. La, în lucrările în curs, de asemenea, discutăm despre asta și comisarul Peebles recent s-a referit la acest subiect. Asta arată cât de serioasă este munca comisiei în această privință. Un alt uh, element acum, corupția. Am văzut din dezbaterea de astăzi că unii se referă la constatarea pe care am făcut-o noi în legătură cu slăbăciunile sistemului. De asemenea, unii s-au referit și la constatările făcute de Curtea de Conturi. În Cartea Verde s-a vorbit, s-a adus în, în vedere, a fost adus în vedere corupția. Și dacă e să vorbim despre indici, vedem că acea corelare a diferiților indici privind guvernarea, deci aici relația nu este prea puternică și vă voi da exemplul Keniei. E o țară în care indicele de corupție este foarte scăzut. Deci asta înseamnă că există multă corupție. Însă, dacă ne uităm la indicele de transparență bugetară, Kenya se află pe o poziție rezonabilă, totuși, peste medie. Sunt niște elemente pe care trebuie să le avem în vedere, să vă pot asigura că e un domeniu în care uh, urmărim cu atenție situația. O altă chestiune acum, rezultatele. Comisia a fost uh, organizația avangardistă în acest domeniu. Noi am introdus această abordare bazată pe rezultate, însă e clar că e greu uh, să evaluez rezultatele. Alte instituții, cum ar fi Banca Mondială, Banca Africană de Dezvoltare, și ele lucrează asupra acestor uh, elemente. De altfel, Banca Mondială a cerut să se întâlnească cu noi pe această temă, deoarece știu că noi am elaborat această abordare. Da, abordarea bazată pe rezultate și cea bugetară trebuie îmbunătățite. Agenda de la Paris și alte agende au pornit de la această abordare pe, bazată pe rezultate lansată de comisie. Un ultim lucru. Relația comisiei cu statele membre. Să nu uităm că, mai ales după comunicarea lansată în 2000, acordul națiunilor pe teren cu statele membre s-au consolidat. Asistența bugetară, în cazurile în care există și alți donatori, se face prin niște mecanisme foarte puternice de coordonare. Și pentru a consolida această coordonare pe teren, Comisia și statele membre au lansat un grup de lucru anul trecut. aici, în capitalele statelor membre, pentru a spori cooperarea bugetară. Și chiar dacă la început dezbaterile au fost foarte aprinse, existau și divergențe de opinii, treptat s-a creat un climat de încredere și deja putem vedea rezultatele. Coordonarea se face mult mai lesne acum și știm că putem face propuneri concrete pentru a consolida această uh, cooperare și sperăm ca și Consiliul să ne sprijine la începutul anului viitor. Domnul Gărens, acum pentru concluzie? Doamna președinte, je tiens d'abord remercier... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului Guerrero, raportor uh, privind sprijinul bugetar din partea Parlamentului European în cadrul uh, reuniunii cu țările ACP și, în al doilea rând, Domnul Noizer are dreptate când spune că nu trebuie subestimate criticile adresate sprijinului bugetar. Bineînțeles, datoria noastră este să liniștim opinia arată foarte reticentă în ceea ce privește sprijinul bugetar. Domnule Berman, domn, îi confirm faptul că, într-adevăr, trebuie să avem evaluări inteligente. Și vreau să vă spun ce înseamnă pentru mine o evaluare proastă. În momentul în care spunem că de peste 30 de ani producem aceeași cantitate de produse alimentare uh, pe, pe cap de uh, locuitor pro, o mm, evaluare inteligentă este faptul că populația, iată, s-a triplat în, în, ultimii, în ultimele trei decenii, deci trebuie să ținem cont de acest rezultat. Nu putem spune că uh, o regiune care și-a triplat producția alimentară uh, a suferit un eșec total. Doamna Levin, care își pune probleme în ceea ce privește condițiile de eligibilitate ale dreptate, în ceea ce mă privește nu putem să ne aliniem întotdeauna uh, cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, fiindcă și aceste instituții se pot înșela. Uh, planurile de ajustare structurale ale Fondului Monetar uh, Internațional ne sunt cunoscute și trebuie spus totuși că dacă țările uh, industrializate ar fi alimentat uh, toate cu 0,7 în ceea ce privește Uh, datoria publică, uh, lucrurile ar fi stat altfel, deci trebuie să vedem totuși cum stau lucrurile în ceea ce privește uh, actorii implicați. Și Banca Mondială se poate înșela. Un studiu intern arată că țările care și-au liberalizat comerțul fără a ține cont de sfatul Băncii Mondiale au avut rezultate mai bune decât cele care s-au conformat indicațiilor Băncii Mondiale. Vreau să vă spun că Uh, Uniunea Europeană, ca principal donator de fonduri, trebuie să stabilească evoluția, trebuie să fie trendsetter. De ce să ne arătăm atât de modești? Uh, nu noi trebuie să îngenunchim în fața Fondului Monetar Internațional sau a Băncii Mondiale, mondiale ci noi, ca prim donator, avem o răspundere foarte importantă și Uniunea Europeană trebuie să stabilească uh, direcția care trebuie urmată. Domnul Deva se um, arată sceptic, dar și plin de simpatie în același timp și vă spun cu toată prietenia următorul lucru, domnule Devon. Avem, am evaluat toate formulele de parteneriat nord-sud, mai întâi colonialismul, după care paternalismul, uh, un fel uh, de naivitate și uh, chiar dacă um, acestea, iată, au, au eșuat, trebuie totuși să ne dăm seama că în, în cadrul acestui instrument riscurile totuși sunt depășite de avantaje. Dacă nu facem decât să calculăm riscurile, nu ajungem nicăieri, dar dacă avem puțină ambiție cu o foaie de parcurs inteligentă, putem să uh, înregistrăm succes. Iar aici aș dori să vă spun că sprijinul bugetar nu, e, nu reprezintă un cec în alb, reprezintă un instrument care se pune în uh, slujba unei cauze dintre cele mai nobile ale politicii pentru dezvoltare, Uh, este la nivelul țărilor noastre beneficiare. Și vreau să spun colegii mele că nu sunt uh, întru totul de acord cu domnia sa în ceea ce privește îngrijorările, fiindcă în ceea ce privește sprijinul bugetar nu cred că există o relație automată. Asta nu a spus chiar acest lucru în ceea ce privește de sporirea creșterii bugetar pentru o țară și tentația acestei țări de a uh, de a crește cheltuielile militare. Eu cred că nu așa stau lucrurile, dat fiind că mare parte a conflictelor uh, cu care ne confruntăm la ora actuală sunt uh, la nivel național uh, și nu armata trebuie să fie cea echipată din punct de vedere a dictatorilor. Eu cred că poliția are nevoie de fonduri suplimentare pentru a face față acestor situații. Și mai mult, asistăm la ora actuală la o integrare regională în Africa. Eh, există un șantier instituțional eh, pe acest continent care se realizează pe două niveluri, odată la nivel continental eh, cu Uniunea Africană și Comisia sa de pace, care a devenit o, referință, o referință de netăgăduit în ceea ce privește securitatea și care este cofinanțată prin Fondul European de Dezvoltare și mai apoi avem niște structuri regionale în cadrul cărora avem un proces politic care se ocupă de securitate și cred că totul ne face să credem că această tendință, această tentație de a uh, face cheltuieli nesăbuite la nivel militar este atenuată de uh, modul în care, de, de starea de fapt. Aș putea să greșesc, dar haideți totuși să facem un uh, bilanț peste câțiva ani, să vedem cum stau lucrurile. Domnul Tiroiani are dreptate când vorbește despre descentralizare, dar uh, aici avem de a face cu un adevărat instrument de descentralizare. La început, uh, donatorul generos dădea, făcea această binefacere săracilor, iar un socialist pe care l apreciez foarte mult, m-a întrebat uh, și socialiștii au fost foarte drăguți cu mine, doamnă președinte, trebuie să vă spun acest lucru, mă întreb de ce Mă întreb dacă n-ar trebui să cer grupului socialist să mă găzduiască după această dezbatere. Deci ce înseamnă descentralizare? Descentralizare înseamnă un proces în etape. Uh, Cineva a spus că nu la Haga se va reglementa totul, ci vom delega competențe reprezentanțelor noastre din țările beneficiare. Iar sprijinul bugetar reprezintă o etapă ulterioară. Deci s-a descentralizat uh, semnificativ uh, în ceea ce privește uh, fondurile deblocate pentru și în avantajul celor Um, celor pe care dorim să-i ajutăm să se dezvolte la nivel național. Și uh, dumneavoastră n-ați spus nimic uh, împotriva propunerilor făcute de rezoluția actuală. Cred că, până la urmă, suntem de acord și sper că comisia care, care a venit aici cu o abordare nouă merită să se bucure de respectul nostru și cred că o putem uh, ajuta să câștige acest pariu făcut în ceea ce privește viitorul. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Vă reamintesc că termenul pentru amendamente este data de 11 aprilie la prânz. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. O așteptăm pe doamna Francesca Balzani. Deci, uh, haideți să abordăm mai întâi punctul, punctul 9, la care s-au depus 39 de amendamente privind uh, avizul doamnei Grez. E vorba despre dimensiunea externă a politicii sociale, uh, promovarea muncii și standardelor sociale, precum și responsabilitatea socială corporatistă la nivel european. S-a dorit un schimb de vederi pentru ca fiecare grup să-și uh, prezinte poziția în ceea ce privește amendamentele. Vă amintiți că pe 26 ianuarie a acestui an, uh, coordonatorii au hotărât ca amendamentele de compromis și solicitările de vot pe părți să fie, să fie trimise secretariatului cel mai târziu la ora 13 cu o zi înainte de uh, vot. Vă reamintesc, deci, că nici nu s-a făcut nicio solicitare de vot uh, pe părți și și nicio solicitare de amendamente de compromis nu, nu, vor fi, nu vor putea fi introduse după schimbul nostru de păreri. Doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să fiu succintă și să câștigăm timp, dar fiindcă am avut deja un schimb de păreri cu privire la acest punct și, dacă am înțeles eu bine, oricum nu mai avem marjă de manevră uh, aici. Cu toate acestea, schimbul de păreri este foarte important și foarte interesant. E bine, o să vă spun în două cuvinte ceea ce doream să vă reamintesc, și anume că uh, ideea principală a acestui aviz este uh, să se remedieze starea de geometrie variabilă în care ne aflăm în ceea ce privește normele sociale și de muncă. Problema este simplă. În acordurile noastre comerciale se vorbește adesea de nor- uneori de norme sociale, uneori de drepturi sociale, uneori se vorbește uh, Uh, de acest lucru în clauzele privind drepturile omului, dar niciodată nu se vorbește despre Convenția Organizației Mondiale a, a Organizației Internaționale a Muncii sau cel puțin nu suficient. Iar uh, constatarea cu care suntem cu toții de acord este faptul că nu se pune în aplicare suficient și, și țin la acest cuvânt aplicare, a, uh, nu se pune în aplicare suficient normele sociale, ceea ce se opune aplicării universale uh, și, bineînțeles, nu există omogenitate. Iată, deci, ce solicit eu în acest aviz, exact, omogenitate, pentru a putea uh, atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Cealaltă idee este de includerea dimensiunii sociale în uh, demersurile Serviciului de Acțiune Externă. Am ajuns uh, la multe compromisuri privind o mare parte a amendamentelor uh, depuse, cum ați văzut, dar încă o dată aș dori să vă spun că o abordare voluntară uh, nu este suficientă și, că, și vreau să vă spun că este imperios să trecem la mecanisme constrângătoare și la un caracter obligatoriu juridic. Discursul teoretic îl putem pune în aplicare toți, dar avem nevoie și de un mecanism de aplicare omogen în ceea ce privește aplicarea normelor sociale. Și cred că aici este vorba și de credibilitatea Uniunii Europene. Iată tot ce doream să vă spun eu în această dimineață. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați acordat cuvântul. Domnul Tirolian, aveți cuvântul. Vreau să felicit pe doamna raportor pentru acest document de calitate și foarte important în ceea ce privește votul de, din această dupămasă și, dat fiind numeroasele amendamente depuse, vreau să vă spun că socialiștii și democrații doresc să atragă atenția asupra următorului aspect. În primul rând, Comisia trebuie să depună eforturi pentru a avea o clauză social tip uh, care trebuie să se regăsească în toate acordurile de liber schimb pe care le încheie, fie că este vorba de acorduri bilaterale sau multilaterale. Aici este foarte important uh, ca AP-urile actuale uh, negociate actual de Comisia Europeană să conțină această clauză socială pentru ca integrarea progresivă a țărilor în curs de dezvoltare să nu se facă în detrimentul uh, bunăstării lucrătorilor. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce este în putință pentru ca instituțiile financiare internaționale și întreprinderile, întreprinderile multinaționale să reprezintă modele în ceea ce privește răspunderea socială în momentul în care acționează în țările în curs de dezvoltare, mai ales în ceea ce privește um, exploatarea copiilor, munca copiilor. Uh, este foarte important ca Comisia să implice mai mult sindicatele și ONG-urile în, ce, în ceea ce privește promovarea răspunderii sociale a întreprinderilor în cadrul politicii comerciale sau a, și a OMC-ului, OMC dar și în celelalte instituții internaționale, precum și în programele care sunt rezultatul cooperării bilaterale și regionale a Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Vă reamintesc că acest proiect de aviz va fi votat astăzi la ora 15. Ajungem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Este vorba de mandatul pentru un dialog tripartit pentru, pentru proiectul de buget 2012. Comisia de buget va vota în luna mai o rezoluție care dorește să stabilească liniile principale uh, a poziției Parlamentului cu privire la negocierile cu Consiliul în cadrul dialogului tripartit bugetar. Trebuie să înaintăm un aviz Comisiei pentru Buget în luna mai, iar raportul nostru este domnul Görens. Comisia, comisiile parlamentare trebuie să-și precizeze prioritățile, iar raportorul uh, Comisiei pentru Buget, doamnei Balsani, este prezentă la reuniunea noastră de astăzi îi urez bun venit domniei sale și îi dau cuvântul. Grazie per questo incontro. Il... Vă mulțumesc pentru invitație. Procedura bugetară se află acum într-o etapă foarte sensibilă, într-o etapă de început. Acum este momentul în care evaluăm toate rolurile și stabilim care sunt materiile prime ce ne stau la dispoziție pentru a crea um, pentru a avea măsuri cât se poate declare din punct de vedere politic. Acum definim prioritățile bugetare. Anul acesta am făcut o propunere pe care ați văzut-o cu siguranță. Uh, am uh, creat documentul de lucru în uh, februarie și mai avem și rezoluția ce va fi promulgată în curând. Ne încerc, încercăm să asigurăm o consistență a priorităților noastre pentru, în, pornind de la strategia 2020. Strategia 2020 va sta la baza alegerii metodologiei folosite la nivel european. Pentru a atinge ambițiile strategiei 2020, trebuie să ne concentrăm toate fondurile, trebuie să încercăm a uni toate statele membre și a le determina pe acestea să-și asume responsabilitățile în ceea ce privește atingerea unor obiective comune europene. Însă trebuie să stabilim care vor fi aceste priorități comune europene. Bine, cadrul este unul foarte larg, iar în momentul de față trebuie să creăm toate instrumentele de care avem nevoie pentru a obține aceste priorități comune. Însă, pentru a obține prioritățile, bineînțeles că trebuie să colaborăm cu toții. Trebuie să acționăm și tocmai de aceea ne-am întâlnit astăzi. Procedura bugetară trebuie să fie creată de către Comisia pentru Bugete și mai apoi autorizate de toate celelalte comisii uh, specializate pe diferite fonduri. Consider că toate comisiile pornind de la responsabilitatea, de, de la domeniul de responsabilitate pe care îl au, trebuie să fie incluse în discuție pentru ca, într-adevăr, obiectivele noastre comune să fie structurate. Cred, sper că, de acum înainte, tema bugetului va fi una esențială pentru toate comisiile specializate. Sper că toate comisiile specializate vor începe să definească toate măsurile și proiectele, programele pe care le consideră a fi necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei 2020. Aceste proiecte, măsuri trebuie să fie implementate până în 2012. În 2012. Bineînțeles că și uh, comisia dumneavoastră are o importanță majoră din păcate, până în momentul de față, dezvoltarea și asistența pentru dezvoltare a fost foarte slab finanțată uh, prin intermediul bugetelor anterioare. Lucrul acesta trebuie să se schimbe pentru a asigura credibilitatea Uniunii Europene, dar în același timp uh, această credibilitate trebuie să se bazeze pe flexibilitate. Flexibilitatea este una dintre caracteristicile pe care bugetul nostru trebuie să-l aibă. Dar pentru a asigura această credibilitate și flexibilitate trebuie să stabilim care sunt uh, obiectivele dumneavoastră. 3 uh, iunie este uh, termenul limită pentru uh, pregătirea proiectelor pilot pentru diferitele domenii. Parlamentul este foarte interesat de această de acest termen limită și ar trebui să fie foarte interesat, interesant, pentru, interesant pentru că uh, aceste proiecte pilot, practic, reprezintă o parte integrată a, limit, a fondurilor limitate pe care le avem la dispoziție. Aceste proiecte pilot reprezintă o primă pasă, un prim pas în uh, încercarea noastră de a atinge obiectivele ce urmează să fie definite. Prin urmare, vă invit să evaluați toate proiectele pilot și măsurile propuse pentru a decide dacă aceste proiecte pilot sunt necesare sau nu. Asta înainte de a stabili care vor fi pașii viitor. Până la 20 aprilie, Comisia va prezenta proiectul său de buget și Parlamentul va avea posibilitatea de a analiza acest buget pornind de la prioritățile stabilite. Și mai apoi noi putem să înaintăm uh, amendamente cu ceea ce, în ceea ce privește rubricile. Toți acești pași sunt foarte sensibili și trebuie să fie clar de la bun început. Noi trebuie să stabilim care sunt criteriile politice și acum uh, vă rog să vă plecați atenția asupra bugetului pentru a defina, defini încă de la bun început care este strategia pe care dorește această comisie să o urmeze pe viitor. Astfel putem să atingem toate obiectivele pentru 2012. Domnul Görenț urmează acum. Merci, madame. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc uh, doamnei președinte. Doamna Balsani a prezentat foarte bine cadrul general în care se vor uh, desfășura discuțiile noastre. Deci noi le vom comunica prioritățile în domeniul bugetar ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Aș vrea să vorbesc în primul rând despre priorități și după care, după care voi vorbi despre metodă. În ceea ce privește prioritățile pe care le înaintez spre considerare comisiei noastre. Deci, în primul rând, tot ceea ce ține de finanțarea pentru a atenua efectele schimbărilor climatice. Deci aici e vorba de o finanțare suplimentară. Știu că asta se știe, însă trebuie totuși să spunem cât de important este să avem această finanțare. Și asta pentru a liniști pe cei care credeau că s-a făcut un amalgam între cele două tipuri de finanțare statele membre spun că nu putem să modificăm aici prioritățile noastre, deci nu putem recalifica, re face o nouă categorie pentru această finanțare. Eu am fost raportor în ceea ce privește măsurile de acompaniere în domeniul um, bananelor. Deci eu cred că aici riscăm să penalizăm uh, instrumentele de cooperare pentru dezvoltare. Aici s-a făcut un sistem de compensare pentru țările ACP, care acum nu mai au tarife preferențiale, însă nu trebuie să penalizăm instrumentele pentru finanțarea dezvoltării prin această măsură. În al treilea rând, Trebuie să resituăm, să ne axăm politica noastră asupra nevoilor fundamentale. La ce mă refer? Mă refer la concluziile pe care le-am tras după ce am discutat despre instrumentele de cooperare pentru dezvoltare. De exemplu, Brazilia nu mai are nevoie de acești bani cheltuiți din acest instrument. Brazilia poate să facă față propriilor nevoi. Brazilia are suficiente resurse, are o economie cu o rată a creșterii uh, uh incredibil de ridicată, deci poate să facă singură față. Și când aceste instrumente vor ajunge la scadență, va trebui să vedem ce țări uh, pot să facă față nevoilor interne de unele singure și deci să le eliminăm din acest instrument. Nu putem uh, schimba obiectivul de a avea o asistență pentru dezvoltare la nivelul 0,7 din PIB, deci e un obiectiv pe care trebuie să-l avem în 2015. Dacă nu o facem, uh, ne vom întrerupe, practic, aceste politici și nu ne permitem așa ceva. Acum, în ceea ce privește acțiunea umanitară și protecția civilă, tratatul de la Lisabona ne oferă uh, ocazii noi Însă și aici trebuie puse la oaltă resursele pe care le avem în statele membre, la nivel comunitar, pentru a economisi foarte mult și pentru a fi mai eficienți. O altă prioritate, finanțarea Fondului Mondial de Combatere a Sidei, Tuberculozei și Malariei. Mă refer la acest lucru deoarece anumiți donatori de fonduri au îndoieli în ceea ce privește posibilitatea lor de a asigura această finanțare. Vreau să vă spun că e că tocmai acest fond uh, global a a avut, a înregistrat problemele. Deci ei și-au dat seama cine uh, a băgat practic mâna în buzunar ce beneficiari au, uh, au greșit. Să e clar că există riscuri aferente. Eu cred că fondul global de combatere a SIDEI uh, și a celorlalte maladii a reacționat foarte bine, deci instanța lor de control a funcționat așa cum trebuie și nu ne putem uh, îndoi de fiabilitatea acestor măsuri de supraveghere. Acum, în ceea ce privește metoda, cea de-a doua parte a intervenției, doamna raportor a vorbit de capitolul 4. După părerea noastră, banii neutilizați nu ar trebui să se întoarcă în statele membre, ci să fie folosiți acolo unde este mare nevoie de finanțare. În al doilea rând, cheltuielile administrative. Uniunea Europeană ar trebui să-și poată ducă, duce la bun sfârșit misiunea sa, având uh, la dispoziție toate mijloacele și resursele umane necesare. Da, e un lucru cunoscut, însă trebuie să-l repetăm. În alt rând, eu cred că am ratat o, o ocazie atunci când ECO a fuzionat cu Direcția pentru Dezvoltare, pentru Cooperare. Eu cred că am fi putut atunci să înființăm la comisie o celulă de studiu independentă de cooperarea pentru dezvoltare. O celulă la care să contribuie organismele deja existente, o celulă care să pună la oaltă tot ceea ce există în domeniul politicii pentru dezvoltare. Și să nu uităm că e nevoie de foarte multe ori și de un fundament științific solid. Deci, iată sugestiile mele pentru proiectul de buget. Uh, și țin încă o dată să o salut pe doamna raportor. Domnule Deva, cer cuvântul. Pe scurt. Mulțumesc. Apreciez faptul că doamna Balsani a venit într-un stadiu timpuriu să ne spună care sunt părerile ei în legătură cu bugetul pentru dezvoltare. Și cred că și domnul Gărân se descurcă foarte bine dat fiind că a fost ministru pentru finanțe în Luxemburg. Nu trebuie să vedem neapărat ce am făcut și ce nu am făcut în ultimii 20 de ani. Deci 35 de ani, practic, suntem implicați în acest joc. Și dacă să ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, când banii contribuabililor europeni au fost uh, plătiți, cheltuiți pentru uh, eradicarea sărăciei. Ei bine, în jur de 500 de miliarde de euro au fost cheltuieți pentru a oferi asistență celor mai nevoiași din lume, pentru a atenua efectele sărăciei, așa cum spunem noi. Însă după 35 de ani și după 500 de miliarde de euro ar trebui să vedem dacă am uh, eradicat într-adevăr uh, sărăcia să vedem că există zone asupra cărora nu ne-am concentrat. Ne-am concentrat pe țările ACP, însă există și alte țări, cum ar fi Vietnamul, Thailanda, Indonezia, China. Nu am pus noi accentul pe aceste țări, nu am dorit să eradicăm acolo sărăcia, deoarece nu eram atât de implicați acolo, așa cum suntem implicați în continuare și în regiunea ACP sau uh, în alte țări din America Latină. Ei bine, ce vedem? Deci 300 de milioane de oameni din China nu mai sunt săraci. În Vietnam, în Thailanda, în Indonezia, de asemenea, foarte mulți uh, oameni nu mai trăiesc uh, sărăcie. Indonezia e pe locul 18 la nivel mondial. PIB-ul a crescut de la 90 de miliarde la 780 de miliarde în doar 6 ani, cu puțin ajutor din partea UE. Deci uitați-vă, fără ajutorul nostru au depășit starea de sărăcie. Însă alții pe care noi i-am tot ajutat sunt înfundați în continuare uh, în sărăcie. Deci care sunt problemele? Acești, uh, cei care nu reușesc să depășească sărăcia, depind uh, de ajutorul nostru. Deci eu sugerez că trebuie să facem o analiză pe termen lung, să vedem ce s-a întâmplat, înainte de a tot face propuneri bugetare. Mă întreb dacă la această discuție de astăzi nu am putea să ne gândim la impactul sau lipsa impactului uh, acestei asistențe. Și să vedem de ce anumite țări s-au îmbogățit fără ajutorul nostru. Domnul Martin Pennington, acum din partea Comisiei, va răspunde. Chair, I can be, uh, very... Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt. Salutăm această dezbatere. Am uh, luat notă de îngrijorările comisiei. Relație foarte bună cu raportorul și, de obicei, succesul unor asemenea discuții bugetare depinde de modul în care Comisia poate colabora, Comisia Europeană poate colabora cu uh, raportorul. Știți că Comisia nu a finalizat încă procesul proiectul de buget pentru 2012. Peste câteva luni vom avea acest proiect de buget și sper că vom reuși să organizăm câteva întâlniri pentru a discuta în detaliu acest buget. Vă mulțumesc foarte mult pentru idei, pentru comentarii, cu toatele foarte valoroase. Mulțumesc! Madame euh, euh Balsani, vous souhaitez dire quelques mots pour Doamna Balsani, în cazul în care dorește să încheie discuția. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru comentarii. Cu toate le-au fost foarte importante și au o relație foarte strânsă cu uh, strategia 2020. S-a vorbit despre eliminarea efectelor schimbărilor climatice, despre eradicarea sărăciei și s-a mai menționat un element, un element care este subapreciat prea des astăzi și anume că sumele care rămân necheltuite nu trebuie să fie returnate statelor care nu au reușit să le folosească. Aceasta este o temă care trebuie să fie atent discutată. Uneori trebuie să ne gândim la modul în care am creat politicile și la maniera în care poate aceste politici ar trebui să fie actualizate, pornind de la starea de fapt. Asta vom face pe parcursul procedurii. De la bun început uh, am spus că această procedură bugetară este una care trebuie să fie realizată prin intermediul colaborării strânse între Comisia pentru Bugete și celelalte comisii. Vă mulțumesc. Domnul Gerenț, în cazul în care dorește să încheie dezbaterea. Mulțumesc. Un singur lucru. Și domnul Devi, Deva a spus că ar trebui să facem niște analize aprofundate în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare, să vedem de ce se ajunge la anumite rezultate în anumite țări. Să vă dau o cifră, cred că deja v-am dat-o. Între 1981 și 2011, creșterea PIB-ului mondial este estimată de 19.000 de miliarde de dolari și un studiu făcut de Oxfam arată că doar 2% din aceste 19.000 de miliarde de dolari au ajuns la cei săraci. Asta e problema. Recunosc că nu putem soluționa asta prin intervenții bugetare. E nevoie de niște politici coerente. gândesc la raportul uh, adoptat la ultima sesiune plenară pe această temă. Gândiți-vă la corupție, un element care are legătură cu ceea ce am spus. Gândiți-vă la capacitatea instituțională a acestor țări, la punerea la oaltă a tuturor acestor factori. Dacă vrem să fim mai siguri pe noi uh, când vom elimina această problemă, cred că avem nevoie de uh, o abordare științifică care să ne permită să facem față problemei. De uneori, uneori există divergențe chiar și pe marginea unor cifre elementare de bază. Și avem nevoie de niște informații clare pentru a lămuri lucrurile. Și acesta nu e singurul aspect la care ar trebui să ne gândim. Sunt și altele. Îi mulțumesc încă o dată și doamnei raportor și aș vrea să știu dacă pot lucra în continuare pe marginea metodelor pe marginea celor șase priorități. Deci comisia ar trebui să-mi spună acest lucru. Deci vreau să știu dacă Comisia acceptă sau nu aceste priorități. E important să știm asta acum, când ne aflăm la începutul acestui proces. Vă mulțumesc, spune doamna Jolie. Vom trece la următorul punct din această dimineață, punctul 10. Viitoarea colaborare cu actorii neguvernamentali și cu autoritățile locale. După cum știți, dialogul structural cu actorii neguvernamentali și cu autoritățile locale face parte din dezbaterea privind uh, eficacitatea asistenței. Se dorește o identificare a mijlocelor necesare pentru a identifica uh, implicarea acestor uh, actori. Acești actori neguvernamentali și autoritățile locale au un rol nouă, deci ei nu sunt doar beneficiari, de multe ori uh, chiar uh, stabilesc prioritățile și de multe ori la lor e un mare pas înainte către democratizare. Declarația de la Paris prevede alinierea politicilor țărilor donatoare și a celor partenere. Aceste politici însă trebuie să se elaboreze într-un cadru democratic la care să participe societatea civilă. Această democratizare implică, trebuie să implice actorii neguvernamentali și autoritățile locale. Țin să-i mulțumesc Comisiei pentru inițiarea acestui uh, proces care a reunit Comisia, Parlamentul, statele membre și organizațiile provenind din societatea civilă și autoritățile locale din țările UE, dar și din cele partenere. Domnul Balio de la DGDEFCO, de la Comisie, ne va prezenta imediat rezultatele acestui proces de consultări și ne va spune care sunt uh, perspectivele de viitor. Îi dau cuvântul domnului Balio. Yes, sir. Good morning, everybody. Madame la Présidente, uh, Mesdames, Messieurs. Bună dimineața, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. În primul rând, uh, dați-mi voie să mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul acordat în acest proces și pentru participarea unor membri ai Parlamentului European la diversele grupuri de lucru, precum și la seminarele regionale. Această participare a fost foarte frecventă, foarte dinamică, foarte activă, ceea ce a îmbogățit această dezbatere. Aș muri, aș dori, mă scuzați, să mulțumesc, doamnei președinte, fiindcă a prezidat uh, grupurile de lucru de la Parlamentul European din ianuarie. Așa cum uh, Ați reamintit, domnule președinte, dialogul structural este o inițiativă lansată de domnul comisar Pilbags în martie 2010 pentru a discuta implicarea societății civile în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Acest lucru s-a făcut permanent, iar uh, conceptul principal este implicarea părților um, interesate. Desea într-o abordare foarte tehnică și aprofundată. Vreau să reamintesc că această chestiune a participării actorilor neguvernamentali în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare nu este doar o chestiune care se referă la finanțarea ONG-urilor și uh, la aplicarea proiectelor. Această chestiune este mult mai uh, amplă după noi și uh, evenimentele din Africa de Nord și Orientul Mijlociu ne reamintesc și dovedesc acest lucru. Este limpede că nu putem avea dezvoltare fără participarea societății și mai ales a organizațiilor societății civile. Aceasta este o realitate la nivel european, dar uh, și în restul lumii. Iar uneori vă mărturisesc că mi se pare că pierdem din vedere acest principiu de bază. Deci, uh, discuția a fost lansată pentru a crea spațiu de dialog la Bruxelles, dar și la nivel regional. Iar uh, asta în urma unor uh, raporturi, rapoarte ale critice ale Curții de Conturi și nu numai, în urma comentariilor Parlamentului eh, în ceea ce privește descărcarea de, de gestiune din 2008, dar și recomandările Consiliului cu privire la descărcarea de gestiune pentru 2008. Întrebarea, ideea a fost că doream eh, o, să creăm o posibilitate de consultare și dialog uh, inclusiv uh, în cadrul unor dezbateri foarte aprofundate și tehnice. Până acum au avut loc șase ședințe la Bruxelles și patru seminarii regionale în Africa, America Latină, Asia și uh, în uh, zona instrumentului european de bună vecinătate. Avem acest, e scopul acestor inițiative era ca părțile interesate să poată discuta în profunzime chestiunea uh, dezvoltării și sensibilizării opiniei publice în Europa, modul de promovare a conceptului de cetățenie mondială și nevoia ca cetățenii europeni să fie informați cu privire la provocările de dezvoltare. În iulie 2011 vom avea un seminar de trei zile cu privire la democrația și drepturile omului, precum și um, rolul organizațiilor pentru drepturile omului în acest domeniu. Avem și o inițiativă pentru rolul um, autorităților locale și rolul lor în dezvoltare. Acestea sunt primul nivel administrativ uh, și cel mai apropiat de cetățeni. Și probabil nivelul uh, care reușește cel mai bine să, să slujească nevoilor uh, păturii cele mai sărace a societății. Ne-am distribuit în trei grupuri de lucru, iar această abordare a fost uh, constantă în evenimentele noastre. Avem două dezbateri cu privire la informații, cu privire la politicile noastre unul cu privire la rolul și valoarea adăugată a societății civile și a organizațiilor locale în cooperare, un grup care discută complementaritatea și coerența cu agenda privind asistența socială și concluziile acestor două grupuri de lucru au fost folosite pentru a alimenta dezbaterea privind mecanismul de asistență o dezbatere mult mai tehnică care se baza pe nevoile exprimate de organizațiile societății civile. Vreau să răspund invitației domnului Gorenț de a ne arăta mai puțin modești, spunându-i că se apreciază într-adevăr această inițiativă și metodologia la nivelul tuturor părților interesate, suntem de părere că am creat o tendință pozitivă, dinamică și am, am deschis uh, discuții sincere în ceea ce privește de rolul uh, actorilor societății civile. La ora actuală se estimează că peste 800 de participanți au uh, luat parte la aceste dezbateri în mod direct sau indirect, uh, contribuind la rezultatele acestora toate rapoartele publicate privind aceste evenimente au um, vorbit despre plusvaloarea adusă și putem spune că este prima oară când Comisia și toate celelalte părți interesate, sprijinite de Parlamentul European, se implică într-o dezbatere atât de deschisă și atât de profundă cu organizațiile societății civile și cu autoritățile locale. Acesta nu este un for de negociere, acest lucru este limpede, dar uh, toate implicațiile acestor discuții vor uh, avea un efect uh, în ceea ce ne privește asupra modului de cooperare cu societatea civilă și cu autoritățile locale. Chiar și, sperăm noi, în ceea ce privește discuțiile cu privire la cadrul financiar multianual, dar și în ceea ce privește uh, um, activitatea noastră la următorul for la nivel înalt. În ceea ce privește conținutul, vreau să vă spun ce învățăminte am tras. E bine, dacă vorbim de discuții și discuțiile și concluziile grupului de lucru 1, reiese foarte clar faptul că e nevoie de un dialog politic consolidat. Acesta este necesar pentru a exista un dialog între organizațiile societății civile și la toate nivelurile, dar și cu Uniunea Europeană. de la care societatea civilă are nevoie mai, de mai mult decât uh, sprijin financiar. Organizațiile societății civile și autoritățile locale trebuie să se implice într-un proces de, de autoanaliză critică și trebuie să și îmbunătățească mecanismele de guvernanță pentru a duce la mai multă credibilitate și transparență față de donatori și investitori. Același lucru este valabil și pentru autoritățile locale și organizațiile societății civile la nivel european și aș dori aici să le mulțumesc pentru abordarea lor foarte deschisă de care au dat dovadă în acest dialog. Autoritățile locale și organizațiile societății civile trebuie să-și redefinească plus valoarea în uh, cadrul acestui parteneriat uh, multistatal, dar uh, să evite concurența cu organizațiile uh, locale a societății civile pentru obținerea de fonduri. După cum bine știți, ne, ne aflăm într-o situație în care, din nenumărate motive, ONG-urile europene și organizațiile societății civile europene sunt cele care beneficiază de cele mai multe fonduri care au ca scop, uh, care sunt, uh, care vizează programele acestor actori neguvernamentali și proiectelor aferente. În același timp, donatorii trebuie să își regândească modelul de sprijin, ținând mai mult cont de prioritățile și sistemele diverselor organizații ale societății, societății civile și a autorităților locale, integrând un proces de durată a schimbării și având o abordare concentrată pe termen lung. În ceea ce privește eficiența ajutorului, avem grupul de lucru 2. Aici um, e clar că autoritățile și organizațiile societății civile sunt responsabile în ceea ce privește dezvoltare dezvoltarea um, națională, internă, dar trebuie să aibă posibilitatea de a acționa în mod independent. Trebuie să existe o clauză în acest sens, iar noțiunea unui actor de dezvoltare cu drepturi de pline trebuie să reprezinte un aspect fundamental pentru, societatea, pentru organizațiile societății civile. Iar acest, această trăsătură, independența, trebuie să fie respectată chiar uh, și dacă nu este în conformitate cu prioritățile guvernamentale. Trebuie să se sprijine capacitatea, să se consolideze capacitatea, nu numai în termeni generali, pentru a ajunge la competențele de negociere necesare pentru a se implica în discuții cu donatorii la diverse niveluri. În ceea ce privește distribuția muncii, așa cum se spune în declarația de la Paris, joacă un rol foarte important, dar nu poate fi luat în considerare la nivel global și trebuie să fie adaptat contextului specific teritorial. Iar aici um, aș dori, dacă îmi permiteți, să fac o legătură cu um, componenta autorităților locale. Noi am observat faptul că este foarte important ca acești actori să se manifeste la nivel teritorial, local și să se înceapă de la nivel local, îndreptând în ceea ce privește uh, guvernanța programului. Iar în cele din urmă, în ceea ce privește mecanismele de mm, oferire a ajutorului, e nevoie de cerere de ofertă și, în egală măsură, de punerea la punct a unor alternative de mecanisme de selectare și de uh, Uh, oferirea asistenței care să răspundă mai eficient la nevoile organizațiilor societății civile. Următorii pași. Săptămâna viitoare uh, și vom avea un eveniment la care vor participa mai mulți membri ai comisiei dumneavoastră și uh, ședința finală va avea loc în luna martie. Această inițiativă este Um, însoțită de inițiativa de cooperare organizată cu Comitetul Regiunilor, iar acesta este momentul de finalizare a dezbaterilor și de tragere de concluzii. Noi sperăm ca la Budapesta, unde va avea loc uh, seminarul final pe 17 până la 19 martie, sperăm că acolo vom avea posibilitatea uh, ca alături de toate părțile implicate să avem o declarație comună finală. Este vorba despre remarce politice în caracter neobligatoriu care să finalizeze acest proces și care să transmită unele mesaje foarte importante eh, și în ceea ce privește viitorul. Bineînțeles, ne-am bucura foarte mult dacă Parlamentul European ar putea să participe, să se um, alăture aceste declarații comune cu ocazia seminarului de la Budapesta, care nu este finalul acestei povești, ci doar finalul unui capitol și începutul unui nou capitol de cooperare cu um, societatea civilă și cu autoritățile locale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule să aveți cuvântul. Ähm, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să aduc completări din punct de vedere al conținutului. Comisia a spus totul. Cu toate acestea, deoarece am participat la o serie de seminarii regionale, mi se pare că e important să explicăm spiritul care domină acest Uh, tip de întâlniri. Atât înainte, cât și, înainte, cât și din, în timpul și după conferință am simțit că reprezentanții diferitor organizații din diferite state au colaborat într-adevăr foarte strâns. Aceasta este o șansă pe care Uniunea Europeană trebuie să o exp- exploateze pe viitor. La ultimul seminar uh, uh, tocmai vedeam ce se întâmplă în Egipt. Și am ajuns la concluzia că este esențial sprijinul acordat societății civile din aceste state aflate într-o asemenea perioadă de tranziție. Vreau să-i mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru toate eforturile depuse pentru a sprijini acest spirit al reuniunilor noastre. Vreau să-i mulțumesc atât domniei sale cât și colaboratorilor săi. Cred că la Um, întâlnirea de la Budapesta va deveni evident progresul pe care l-am făcut în ceea ce privește uh, dialogul structurat. Urmează domnul Deva. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare cât se poate de clară. E evident faptul că sunteți foarte angajat, angajat și încercați să sporiți gradul de transparență a acestui proces. Însă vreau să vă spun că sărăcia poate fi eliminată doar prin uh, creșterea bunăstării, uh, iar bunăstarea poate fi creată prin intermediul actorilor specializați în asta. În definițiile noastre cu privire la societatea civilă, îi includeți și pe acei oameni care uh, lucrează uh, Uh, în cadrul companiilor, lucrează în domeniul antreprenorial și încercați să explicați modul în care aceste persoane pot uh, asigura creșterea bunăstării în respectivele state. Uh, vă referiți la toate tipurile de acte juridice care pot fi folosite pentru uh, combaterea sărăciei, vreau să vă întreb dacă în discuția dumneavoastră acești oameni care sunt uh, adevărate motoare de creere a bunăstării sunt incluși într-adevăr în uh, definiția dumneavoastră cu privire la societatea civilă. Doamna Keller, vă mulțumesc foarte mult, felicit Comisia pentru inițiativa sa deosebit de utilă. Aștept cu nerăbdare rezultatele acestor dialoguri pe care le putem folosi și noi în dialogul nostru la nivelul Parlamentului European. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Acesta este doar un nou pas. Trebuie să înceapă o nouă eră în care să valorificăm toate rezultatele obținute în cadrul dialogului structurat și să-l continuăm pe acesta. Vreau să vă întreb dacă știți cum vreți să continuați acest dialog uh, structurat. O informație foarte importantă pentru noi în momentul în care discutăm bugetul pentru 2012 și cadrul multianual, financiar multianual. Deci vreau să vă întreb dacă aveți deja uh, idei cu privire la modul în care poate fi continuat și extins acest dialog structurat. Vă mulțumesc! Domnul președinte. În primul lugar... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând îi mulțumesc Comisiei pentru informațiile pe care ni le-a dat. Da, se pare că e foarte important pentru noi viitorul acestei inițiative. Eu am o întrebare privind societatea civilă. Când vorbim despre societatea civilă, uneori vorbim despre societatea civilă organizată, ceva de tip ECOSOC, unde participă oamenii de afaceri, o societate civilă cu care putem dialoga, deoarece ei sunt reprezentați. Însă, societatea civilă depășește acest cadru. Ecosocul da, are un rol important, Comitetul Regiunilor, de asemenea, în tot ceea ce privește relațiile cu agenții locali. Deci îmi închipui că a jucat un rol important și această organizație. Ideea este să coordonăm lucrările făcute deja în acest domeniu pentru a putea profita de ceea ce e mai interesant. Deci vă întreb, care a fost rolul jucat de Comitetul Economic și Social, cel jucat de Comitetul Regiunilor? Deci ar vrea să știu dacă am uh, dialogat cu ei, dacă am profitat sau nu de experiența lor. Mulțumesc. Monsieur Baglio, vous avez la parole pour conclure. Domnul Baglio are cuvântul pentru a încheia. Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase de laudă la adresa acestui proces. Acest rezultat pozitiv a venit în urma eforturilor noastre comune și nu comisia ar trebui felicitată, ci toți cei care au contribuit la reușita acestui proces. Domnului Deva, aș vrea să-i spun următoarele în legătură cu comentariul făcut. Da, noi am încercat să implicăm toți actorii din societatea civilă care au un rol în ceea ce privește dezvoltarea, de exemplu camerele de comerț. Uh, au participat la întreg acest proces. Am invitat aussi les... Și atunci când a fost posibil, am invitat și asociațiile patronale de antreprenori. Însă, din păcat, la nivel european, Business Europe nu a putut să participe, însă nu ne pierdem speranța, sperăm să se alăture și ei cât mai curând acestui proces. Pe lângă aceasta, am încercat să ținem cont de toate componentele societății civile organizate. Deci nu e vorba doar de discuții cu ONG-urile aici, asta e clar. Printre actorii care au participat la acest proces am avut reprezentanții ai mișcării uh, de cooperative, mișcare specializată în ceea ce privește elaborarea de inițiative economice cu o valoare socială, însă sunt inițiative economice. Am avut de asemenea reprezentanții ai fundațiilor, ai fundațiilor politice. De asemenea, s-au implicat o serie de actori teritoriali prezenți și activi am încercat să avem un evantai cât mai larg de participanți din partea societății civile. Asta pot să vă spun. Bineînțeles, organizațiile non-guvernamentale au uh, o importanță deosebită chiar și în ceea ce privește crearea de uh, bunăstare. Acum, în ceea ce privește viitorul, e clar că nu vom încheia acest proces la Budapesta, după care ne vom întoarce cu toții la noi acasă. Nu. Acum suntem uh, pe cale de a elabora o serie de propuneri pe care le discutăm cu Comisia. Le vom discuta la începutul lunii aprilie. E vorba de ceea ce vom face în continuare. Grupul de lucru de săptămână viitoare va avea două sesiuni la care vom discuta cu colegii care se ocupă de acest dosar despre următoarele perspective financiare. Le vom da de asemenea participanților și rezultatele consultărilor publice în ceea ce privește perspectivele financiare și vom avea ocazia de a face un schimb de opinii cu reprezentanții societății civile și cu toți uh, partenerii. Deci vom discuta despre uh, tendințele principale care se întrevăd. Repet, nu e vorba aici de un proces de negociere, ci de un proces de dialog. Există anumite foruri, cum ar fi Parlamentul European, unde se negociază pe marginea perspectivelor financiare, însă noi am dialogat. De asemenea, vom avea o sesiune specifică pentru a pregăti poziția Comisiei. Și sper să fie și poziția Uniunii Europene mai târziu. Și vom avea o primă ocazie de a de a informa pe toți uh, colegii în legătură cu rezultatul acestui dialog. Le dialog De asemenea, vă reamintesc că săptămâna următoare dialogul structurat va avea loc în același timp cu reuniunile privind cooperarea descentralizată organizate de Comitetul Regiunilor. Și vom avea un atelier specific din cele 5 pe 29 martie, când vom discuta exclusiv despre dialogul structural. De asemenea, acum două săptămâni ne-am paraît aussi euh, une, une résolution sur le rôle de la société. De asemenea, avem o discuție privind rolul societății civile în ceea ce privește cooperarea și relațiile externe în general. Țin să vă spun, în primul rând, că după Budapesta, după ce vom uh, obține aceste rezultate, Comisia va face o propunere în legătură cu ce trebuie făcut în continuare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Se întrerupe aici uh, munca comisiei noastre până la ora 15, când ne vom relua lucrările tot aici, în aceeași sală.